Considerăm că ordinea de zi este adoptată așa cum a fost ea înaintată. Vă mulțumesc. Vreau să fac o comunicare. Lunea viitoare vom avea o ședință a comisiei noastre la ora 7 la Strasburg. Avem posibilitatea să ne întâlnim cu o delegație a Congresului American, să avem o discuție în legătură cu subiecte de interes comun, dar inclusiv cu probleme care sunt legate de situația din Siria și de alte evenimente de pe glob. Cred că va fi o ocazie binevenită să avem această discuție. După aceea va avea loc și o recepție la care va participa și în alta însărcinată cu afaceri deci ă, sper să participați pentru a putea avea această dezbatere. Vreau să vă spun că termenul limită pentru avizul pe care doamna Romero Lopez trebuie să-l facă este 18 iunie la ora prânzului. Hai să spunem seara, pentru că e o zi de luni. Întotdeauna uh, colegii uh, asistenții sunt aici, dar eurodeputații călătoresc câteodată lunea, deci atunci să fie seara ora 18, ora limită. Ajungem atunci la punctul de pe ordinea zi, văzând protocolul uh, adițional uh, Uniunea Europeană-Israelul. Cred că în ultimele zile uh, am mai avut un schimb de idei uh, pe marginea amendamentelor de compromis și poate că este posibil ca doamna de Kaiser să ne spună câte ceva în legătură cu uh, ceea ce s-a schimbat de la anterioara ședință AFET. Au avut loc unele clarificări cu care de Iucht, poate pentru că președintele a trimis o scrisoare uh, uh, domnului Moreira și domnului de Iucht în legătură cu dorința noastră de a obține clarificări, bazându-ne și pe documentul pe care l-am primit din partea serviciului juridic. Și se spunea că până pe 7 uh, iunie nu se pot oferi aceste clarificări pentru că este nevoie și de o expertiză din partea serviciului legal. Doamna de Kaiser a discutat amendamentele de compromis cu colegii din diversele grupe, grupuri și cu uh, președintele și cred că acum este posibil ca INTA, pe marginea observațiilor făcute de noi în comisie, să uh, adreseze o întrebare orală plenarei dar dați-mi voi să vă spun că sunt nemulțumit în legătură cu foaia de parcurs și cu răspunsul Comisiei, pentru că ea fi trebuit să ne spună uh, foarte clar de la bun început care sunt problemele legate de reperele în timp, uh, întâi să ne spună că lucrurile vor avansa rapid sau, mă rog, pe termen mediu și după aceea să apară uh, asemenea întârzieri, pentru că uh, aceste chestiuni legate de protocol pot să aibă un background politic pe care eu nu vreau să le menționez acum în public, dar cred că nu este o modalitate de a aborda aceste probleme și aș spune că data viitoare ar trebui să meargă lucrurile mai bine de la bun început. Comisia trebuie să știe că nu se pot juca astfel cu noi. Doamna de Kaiser, vă rog. Reine. est gut, ça va la lumière était allumée, mais... Voilà. Mulțumesc acum funcționează. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum ați spus de la ultima reuniune la, a Comisiei AFET pe această temă, în orice caz, în cadrul Comisiei noastre, lucrurile s-au uh, schimbat. Pentru că astăzi am uh, obținut un compromis care, bineînțeles, nu uh, e pe placul uh, Uh, pe deplin pe placul uh, tuturor grupurilor politice, însă care este un compromis pe care îl putem accepta și care, în orice caz, va uh, calma lucrurile în ce privește acest subiect delicat. Și, în acest sens, aș dori să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră. Aș dori mai ales dumneavoastră să vă mulțumesc, domnule președinte, pentru faptul că ne-ați ascultat a ținut cont de temerile noastre. Aș dori să-i mulțumesc uh, colegului uh, Sala Franca, care uh, a fost ca o navetă între noi. Acest compromis nu este doar acceptabil pentru comisia noastră, însă poate să fie acceptat și pentru Comisia INTA care va prelua ștacheta după noi. Și deci, după aceasta vă rog să votați uh, pozitiv acest uh, compromis și acest raport. Și aici o să îl citesc. Comisia pentru afaceri externe invită Comisia pentru comerț internațional, care este comisia competentă uh, pe fond, să-și acorde consimțământul, consimțământul un cuvânt foarte important, pentru acest protocol, cu condiția ca condițiile legale menționate în scrisoarea trimisă de către președintele uh, Comisiei AFET, Elmar Brok, comisarului european pentru comerț, domnul Carl de Gucht, sunt îndeplinite. Și la dosar figurează și scrisoarea pe care domnul Brok a trimis-o domnului comisar de Gucht, care include trei puncte importante respectiv în care se spune că președintele Comisiei AFET solicită garanții um, juridice obligatorii în ce privește competența teritorială a autorității responsabile în conformitate cu articolul 9 din protocol. Solicită de asemenea ca niciun produs industrial fabricat în coloniile uh, israeliene în Ierusalimul de Est sau în uh, Fâșia Gaza să nu poată fi certificat în cadrul acestui protocol și de asemenea solicită ca produsele industriale fabricate în teritoriile ocupate, cu excepția produselor uh, fabricate în colonii, să poată fi tratat pe picior de egalitate fac o traducere pe text acum ca orice alt produs industrial uh, care intră în sfera de aplicare a acestui protocol. Iată cele trei aspecte care figurau în această scrisoare și, deci, INTA va trebui să solicite lămuriri uh, pentru ca aceste condiții să fie îndeplinite. Respectăm întru totul uh, condițiile de din această vară și, de asemenea, respectăm și linia politică europeană care a fost de mai multe ori repetată. Uh, și pentru a-mi încheia intervenția, aș putea spune că toate aceste mecanisme obligatorii din punct de vedere juridic poate se face, să se facă prin punerea în aplicare a protocolului și nu va fi necesară o renegociere cu partea israeliană, e vorba de o renegociere a protocolului, un aspect foarte important și aș dori să vă mai amintesc și că acest protocol care deocamdată vizează produsele farmaceutice, uh, sectorul farmaceutic, poate să uh, deschidă și alte anexe pentru care avizul Parlamentului nu va mai fi solicitat, deci aceste condiții juridice obligatorii trebuie să se poată aplica oricărui tip de uh, produse în domenii uh, care vor apărea ulterior. Și, în fine, nu solicităm Israelului să se dezică față de legislația națională, deci Israel nu e obligat să spune că consideră că produsele din colonii fac parte din teritoriul său, ci să spună că în contractele cu Uniunea Europeană ce poate fi certificat nu are cum să fie produsele din uh, colonii pe care nu le Uh, recunoaștem. Iată ce s-a decis, validat, acceptat de către noi toți în conformitate cu spiritul și cu politica europeană din această regiune, bineînțeles ținând cont de sensibilitățile tuturor. Aș dori să vă rog să votați pentru acest protocol. Uh, vom avea dezbateri, sper eu, mai liniștite și, în orice caz, comerțul cu Israelul se va putea face pe baza politicii noastre europene uh, în ce privește crearea unei, uh, unor două state cu respectarea frontierelor din 67. Mulțumesc pentru atenție, a fost un dosar extrem de complicat, am reușit totuși să obținem o soluție, o soluție acceptabilă și care dovedește maturitatea comisiei noastre. Moltanek. Mulțumesc, domnule președinte. Doream să spun că grupul meu nu va sprijini acest compromis pentru că pentru noi e un fel de uh, gest gratuit. Cred că acest compromis uh, respectă obiectivele politice de a acorda consimțământul, dar este foarte clar pentru noi că încă se face legătura cu certificarea tehnică a unui bun, a unui produs industrial, cu o chestiune mai uh, generală, procesul de pace din Orientul Mijlociu, uh, faptul că atacăm Israelul uh, și bineînțeles că nu sunt pentru aceste colonii din zonele ocupate, dar nu cred că ele produc chiar cele mai bune produse medicale. E o chestiune tehnică, ar trebui să o tratăm ca atare, dar nu ar trebui să vorbim despre originea produselor fabricate, ar trebui ca autoritățile uh, competente israeliene să poată să certifice un bun, să spună că este bun pentru uh, publicul uh, din uh, Franța, din uh, Marea Britanie și așa mai departe. Faptul că îi penalizăm pe consumatorii noștri noștri din uh, Europa uh, le, le, le interzicem uh, accesul la medicamente de calitate, deci noi votam împotrivă și sper ca rezultatul final să mulțumească toate partidele. Mulțumesc! Mulțumesc frumos, dar oare consumatorii britanici nu sunt și consumatori europeni? Sau n-am înțeles eu corect lucrurile? Unii sunt, alții nu. Dar și aceasta este o chestiune a interpretării până la urmă unei legislații, nu-i așa? Bun. Marieta. Κύριε Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα αποδέχεται τον συμβιβασμό. Domnule președinte, eu cred că pe mar- după ce am avut discuții intense, vom fi totuși favorabili acestei formulări de compromis. De la bun început am avut, de fapt, o poziție pozitivă. Avizul nostru pentru Comisia INTA are în vedere un consens la nivelul comisiei noastre. Dăm un semnal că suntem de acord uh, pe, să se continue colaborarea dintre comisie și Israel. Mulțumesc. Mai există lor de cuvânt. În cazul acesta vă propun să votăm. Cine este pentru amendamentul numărul 1? Împotrivă. Abțineri. Bun. Uh, cred că cinci voturi au fost doar împotrivă. Se adoptă. Și supunem la vot acum și uh, materialul prin vot final electronic. Cine este pentru acest aviz? Domnul Schulz se pare că nu are cartela de vot la sine, ne va spune care este poziția sa după aceea. S-a deschis votul electronic. S-a închis votul. Această propunere a fost adoptată 41 de voturi pentru. Domnul Schulz? Pentru. Deci 42 de voturi, 2 împotrivă, 3 abțineri. Acest subiect însă ne va urmări și în săptămânile următoare. Vă mulțumesc foarte mult și mulțumesc și raportoarei.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

Meine Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich äh, zu Doamnelor și domnilor, vă spun acum bun venit la schimbul de opinii în legătură cu instrumentul de parteneriat pentru cooperare cu țările terțe. Îi salut pe experții cu care colaborăm propriul nostru raportor Mario Mauro. În clipa de față participă încă la un vot în Comisia Econ, dar uh, văd că s-a întors, probabil că acolo s-a dat faliment. Mario Mauro are ca atare cuvântul. Ja, aber auf dem Platz, wenn ein Italiener auf den Platz dem Mieter geht, ist das auch gefährlich. Bun, <laughs> vezi pe ce loc te așezi ca să nu fie unul periculos. Sì, grazie Presidente. Chiedo scuza per ritardo. Eh. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cer scuze că am întârziat. Aveam un vot la Econ. Dați-mi voie să urez bun venit oaspeților noștri, așa cum ați făcut și dumneavoastră, și să le mulțumesc pentru prezență în comisia noastră. Crezi că este important să avem uh, un nou schimb de păreri privind uh, instrumentul de parteneriat. Dat fiind, uh, e important să avem alături de noi pe Comisie, Serviciul de Acțiune Externă, Consiliul, Banca Europeană de Investiție și să-i, mă scuzați, să întrebăm, să întrebăm toate aceste instituții ce fac în legătură cu instrumentul de parteneriat, fiindcă este vorba de un instrument foarte important în acțiunile externe ale ale Uniunii Europene, să vedem ce uh, mandat are. Cred că unele acțiuni ale Comisiei necesită mai multe lămuriri și o analizare mai aprofundată. Este foarte bine că putem demara un uh, proiect uh, de analiză comună astăzi în ceea ce privește modul în care se poate aplica instrumentul de parteneriat și pentru a putea face ca obiectivele sale să se materializeze, să fie mai uh, însemnate și, mm, nu în ultimul rând, să-i conferim mai multă eficiență. Aș dori să subliniez în egală măsură să Vă spun cât de important este ca cetățenii să înțeleagă foarte limpede obiectivele acestui instrument. Și vreau să adresez această, această întrebare tuturor uh, membrilor de astăzi. Acesta ar trebui să fie parul clăuzitor al uh, politicii noastre. Uh, Cerem finanțare pentru un instrument în ceea ce privește relațiile bilaterale ale Uniunii Europene, dar care sunt acțiunile uh, precise care se urmăresc aici, care se pot desfășura, care sunt obiectivele ce se urmăresc a fi atinse cu acest instrument. E nevoie de o viziune foarte clară a politicii externe, dar care sunt interesele anume ale Uniunii Europene pe plan extern pe care încercăm să le atingem aici. Propunerile Comisiei, bineînțeles, nu sunt atât cuprinzătoare, dar includ unele elemente importante pe care le aveți în anexă. La nivel uh, nestrategic se pune accentul pe studiile de cercetare, care, bineînțeles, își au importanța lor, dar nu trebuie să reprezinte miezul activității noastre. Este foarte important ca anexa să capete mai mult caracterul unui program cu niște orientări generale și cu uh, direcție foarte clare în ceea ce privește finanțarea acestui instrument de parteneriat. Care este temelia acestei asistențe pe care o oferim noi uh, prin acțiunile externe? Care este valoarea adăugată, de fapt, pe care o putem aduce politicii externe? Iar de aici decurge o altă întrebare pe care aș dori să o adresez Comisiei, Consiliului și Serviciului de Acțiune Externă. Articolul 5, alineatul 5 al propunerii Comisiei. Aici se prevede posibilitatea de a înființa o rezervă pentru fondurile nealocate. De ce? De ce numai pentru instrumentul pentru parteneriat? Și cum va funcționa acest fond de rezervă? Despre ce procent vorbim aici? Care este procedura de alocare a fondurilor din rezervă? Încă o întrebare uh, pe care aș dori să o adresez acum numai băncii europene de investiții. Cum considerați dumneavoastră că se, vor folosi, se pot folosi aceste fonduri din instrument pentru a garanta creditele de la BEI? Pentru țările din afara Uniunii Europene, de pildă, pentru a putea atinge obiectivele strategiei uh, UE 2020. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Așa da cuvântul acum doamnei Andrei Chiene, care este raportoare în Comisia Inter. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt raportoare în Comisia INTA, iar avizul INTA uh, va fi prezentat în baza articolului 50 al uh, regulamentului de procedură. Oricum, orice instrument de parteneriat prevede parteneriatul Uniunii Europene cu state terțe, mai ales din fondurile pentru ajutor pentru dezvoltare și țări cum sunt China, Rusia, statele din America Latină pentru a promova interesele Uniunii Europene și pentru a face față unor provocări majore pe plan european, dar să se încadreze și în cadrul strategiei Europa 2020. Trebuie să devină un instrument financiar pentru cooperare, să și cu alte state, eh, cum sunt statele ACP eh, și ACP+. Eu eh, aș vrea să folosesc ocazia pentru a clarifica anumite aspecte legate de problemele pe care și alte comisii le au și la care încă nu s-a răspuns. Obiectivele principale ale instrumentului prevăzut accesul la piețe și dezvoltarea comerțului dar eu cred că cooperarea economică și financiară trebuie să se bazeze pe o analiză serioasă a curentelor uh, comerțului internațional. Poate oare Comisia să ne explice care sunt aceste activități? Poate Comisia să ne dea exemple ale unor activități similare care deja sunt finanțate? Care sunt țările și regiunile care ar beneficia? și care sunt tipurile de activitate care ar fi beneficiare, care sunt prioritățile identificate de comisie uh, în ce privește regiunile uh, care ar trebui să se se înscrie um, ca beneficiare a instrumentului. Și dacă este vorba despre 20% de um, modificări non-substanțiale în cadrul uh, programelor uh, de cooperare multianuală. Deci um, de ce s au ales acest procentaj de 20% și nu de pildă 10%. Poate Comisia să ne explice dacă prevede o consultare între Comisie și statele membre, atât între donatori și toate părțile implicate, părțile direct interesate și autoritățile locale în ce privește progresarea în baza acestor proiecte pentru a promova activitatea de cooperare și în într-un cadru care se definesc prioritățile și strategiile de cooperare economică cu anumite regiuni, Comisia ar trebui să facă și o analiză ex ante, ținând seama de interesele Uniunii Europene, înainte de a elabora aceste programe multianuale. Aștept răspunsul din partea Comisiei în legătură cu aceste preocupări și mulțumesc. Președintele, mulțumesc și declanșăm acum discuția uh, și primul expert va fi domnul Tunklaim Ake. Thank you, Chairman. First of all, I would like to thank the... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult pentru atenția pe care o acordați instrumentului pentru parteneriat. Așa cum s-a arătat și astăzi, cred că este o ocazie foarte bună să uh, explicăm uh, din punct de vedere al Comisiei, dar și din punct de vedere al Serviciului de Acțiune Externă, ce înseamnă acest instrument și ce poate face. Acest instrument este principalul instrument inovator în uh, cadrul financiar multianual uh, de la capitolul 4, pachetul de la capitolul 4, are o capacitate de a face față provocărilor um, globale, cum ar fi schimbările climatice, dar și energia. Și, bineînțeles, sprijine dimensiunea externă a politicilor europene. Amendamentele, o mare parte a amendamentelor uh, înaintate de raportor vor uh, îmbogăți acest plan. Acesta este un adevărat instrument pentru politica externă, folosit mai ales pentru a promova interesele Uniunii Europene în lumea întreagă, ceea ce ne va permite să stabilim parteneriate cu um, țări care sunt parteneri strategici, cum ar fi um, SUA și Japonia, dar și țările BRICS. În egală măsură ne va permite să oferim uh, asistență oricărui tip de uh, dialog și de parteneriat. Acest instrument va sta la baza relațiilor cu acele țări care nu mai sunt eligibile pentru asistență pentru asistență bilaterală. Bineînțeles, tragem învățămintele pe care de la instrumentul țărilor industrializate ICI și ICI+. Plus. Acest instrument va avea o sferă de aplicare mai largă în ceea ce privește numărul de țări implicate, dar și în ceea ce privește uh, competențele și uh, activitățile prevăzute și, pe deosebire de aceste două instrumente, ICI și ICI+, instrumentul pentru parteneriat va avea o sferă de aplicare globală. Poate să fie folosit în orice țară unde Uniunea Europeană are interese strategice și de durată sau uh, unde pot apărea uh, ad hoc astfel de interese flexibilitatea și caracterul global al acestui instrument va permite Uniunii Europene să răspundă evoluțiilor din țările partenere și, în egală măsură, să răspundă uh, evoluțiilor de pe scena mondială. Iată de ce uh, noi dorim să nu, se face, să, să, să nu se facă o referire clară la anumite țări, la un grup de țări. Uh, în propunerea inițială. În ceea ce privește activitățile pe care le susține acest instrument, sfera de aplicare este mai largă, cum am spus, se va face față unor provocări principale, dar și unor chestiuni legate de stabilitatea politică și mondială, așa cum a spus domnul raportor. Trebuie să se promoveze interesele UE, sprijinind dimensiunea externă a politicilor interne. Iar aici o să rog pe, colegii mei, pe colegul Guiader de la Uh, să vă ofere, mă scuzați, mai multe amănunte cu privire la acest lucru. Instrumentul va fi folosit și pentru a consolida inițiative concrete care decurg din dialogurile politice între Uniunea Europeană și țări terțe. Unul dintre principalele obiective, așa cum a spus raportorul de la INTA, va fi uh, oferirea unui mediu de investiții sigur și unor noi posibilități de afaceri pentru mediul de afaceri european și uh, mediul de afaceri din lumea întreagă va fi principalul instrument extern pentru a duce mai departe o agendă care depășește cooperarea bilaterală, fără să, să necesite una, o asistență pentru dezvoltare. Nu are ca scop eradicarea sărăciei, iată de ce vorbim despre parteneri mai degrabă decât despre țări beneficiare. Suntem gata să intrăm în dialog cu societatea civilă, nu doar uh, să avem dialoguri la nivel guvernamental. Dar trebuie să fim realiști în ceea ce privește rolul guvernelor țărilor terțe, dat fiind că rolul acesta va fi foarte important dacă dorim să se îndrepte către standardele europene sau să se elimine barierele tarifare. Deci, putem implica mai mult societatea civilă în momentul în care vom avea dialoguri la, la mai multe niveluri în ceea ce privește subiectele de interes comun sau în ceea ce privește activitățile de diplomație. Pe scurt, aș dori să mă refer la câteva aspecte pe care le care ridică unele îngrijorări, elemente din raport. Apoi, acum, în ceea ce privește impactul. Raportorul eh, spune că ar trebui să se oglindească impactul prin eh, schimbări și acolo unde se poate ar trebui să fie monitorizat, evaluat, pe baza unor criterii și unor indicatori stabiliți înainte și eh, transparenți precum și obiectivi. Acest lucru E clar, că, e clar că trebuie să dovedim că aducem o plus valoare și trebuie să fim răspunzători, dar o astfel de propunere a unor indicatori, unui set de indicatori stabiliți ex ante, ar putea să pună probleme la nivelul unor domenii de politici și câteodată s-ar putea să pună bețe în roate unor proiecte care, sunt, care decurg din agenda politică, din acorduri mai largi, cum ar fi, mai largi, cum ar fi acorduri bilaterale acțiuni eh, comune sau eh, declarații externe. Apoi, flexibilitatea. Raportorul propune o flexibilitate limitată eh, sau chiar deloc, ceea ce reprezintă o piedică în calea capacității de a fi dinamice și de a reacționa rapid a acestor instrumente. Trebuie să reacționăm rapid la schimbări politice și să putem sprijini dezvoltarea politicilor cu partenerii noștri. Apoi, Conținutul uh, anexei este foarte detaliat, foarte precis. Iar aici, unele aspecte ar putea să afecteze flexibilitatea acestui instrument, ceea ce înseamnă că zonele de acțiune care nu sunt deja enumerate aici ar rămâne pe din afară. Noi credem că aici uh, planificarea anuală ar trebui să intre în joc. Bineînțeles, domnule președinte, putem analiza elemente concrete care ar putea fi adăugate și care ar fi folositoare pentru a oferi o orientare mult mai limpede. Iar dacă îmi permiteți, aș dori să închei aici și să și dau cuvântul domnului Guiader, colegul meu, care ne va oferi mai multe detalii cu privire la celelalte elemente importante ale instrumentului pentru parteneriat. Now the floor has Daniel Acum domnul Daniel, Daniel Guiader de la Serviciu pentru Acțiune Serversă, uh, Direcția uh, Contraterorism. Um, sunt impresionat, spune președintele, nu vă lăsați impresionat așa ușor. Aș dori să mă refer în primul rând uh, în prima parte de activitatea noastră și al doilea rând, în al doilea rând despre acest instrument Aș dori să spun că doamna Ashton și-a dorit uh, acest instrument pentru că e un nou instrument politic în um, uh, toolbox-ul nostru, în setul nostru de instrumente. Până acum am avut astfel de instrumente pentru țări specifice uh, din situații specifice și iată, acum avem un instrument care are o sferă de aplicare globală și care Uh, folosește dialogul uh, politic și dialogul sectorial uh, pe care Uniunea Europeană îl are pentru multe, cu multe țări pentru a obține rezultate, ceea ce reprezintă, bineînțeles, un pas important înainte. Bineînțeles că nimeni nu este perfect, dar cel puțin acest instrument există deocamdată, această propunere va exista la nivelul luării de decizie, dar cred că trebuie să-l îmbunătățim pe viitor, mai ales să definim interesul nostru cu partenerii noștri strategici când uh, avem astfel de uh, dialoguri cu ei. Aceasta este o primă uh, chestiune. În al doilea rând, când promoci, când promovezi o politică în străinătate, acces și se pune accentul pe strategia UE 2020, Încercăm să promovăm uh, uh, priorități precum schimbările climatice, uh, protecția mediului înconjurător și politica energetică în străinătate. Și iată care sunt elementele pe care le-am discutat deja cu foarte mulți parteneri în lume și pentru care instrumentul de parteneriat va permite Uniunii să aibă la dispoziție un instrument de cooperare care nu este doar încă un al al nu știu câtelea instrument, ci care acoperă activități importante în astfel de dialoguri. Va acoperi foarte multe sectoare și știți că flexibilitatea este foarte importantă în acest sens pentru acest instrument de parteneriat. Și, așa cum spunea și antevorbitorul meu, noi ne-am dorit ca acest instrument să figureze în uh, regulament, în mod specific în regulamentul pe care urmează să-l votați. Ceea ce înseamnă că suntem gata să angajăm uh, sinergii cu interlocutorii noștri în cadrul dialogului politic, sinergii cu activități care uh, sunt uh, desfășurate în acest sens și mai ales în domeniul comerțului. Termenul de comerț a fost uh, menționat de către raportoarea din, pentru Comisia INTA și cred că este foarte important să nu uităm că încercăm să promovăm activitățile comerciale când, comerciale când avem un dialog uh, în cadrul acestui acord. Deci, Uniunea Europeană are astfel de acorduri cu multe țări, uh, parteneri strategic și iată avem acest instrument care merge dincolo de uh, instrumentele de cooperare și dezvoltare pe care le-am avut în trecut. Deci, iată un aspect care este foarte important pentru noi în ce privește sfera de aplicare, flexibilitatea instrumentului și impactul asupra relațiilor cu țările partenere. Nu o să mă întind prea mult uh, pe aceste teme pentru că colegul meu, Elis Matthews, vă va da câteva exemple concrete în legătură cu felul în care acest instrument de parteneriat va face legătura cu dialogul politic, cu dialogul sectorial pentru țări specifice și trebuie să dăm uh, câteva exemple în acest uh, context. Elis, ai cuvântul. Matthews, Deputy Head of Unit Domnul Elias Matthews uh, este adjunctul unui șef de unitate în partea Canadei. Noi vom, pentru Canada. Noi uh, ne vom implica în uh, operarea cu acest instrument viitor de parteneriat și aș vrea să mă refer la capacitatea instrumentului de a susține interesele strategice ale Uniunii Europene cu acele țări pe care le considerăm în clipa de față a fi parteneri strategici, și, dar și cu alte uh, țări cheie care în clipa de față nu se află neapărat în lista partenerilor strategici în clipa de față. Vreau să vă ofer câteva exemple în legătură cu uh, tipul de parteneriate pe care uh, putem să le susținem prin acest instrument. Sunt câteva sugestii, câteva indicații Uh, și uh, cred că putem răspunde în felul acesta și la uh, câteva întrebări pe care raportoarea avizului uh, le-a formulat. Brazilia, China și India, evident, au importanță relevantă. Cu Brazilia, de pildă, vom putea susține anumite aspecte ale dialogului nostru politic privind schimbarea climatică, mecanismele de piață și activități care pot să stimuleze cooperarea noastră, inclusiv în ce privește explorarea spațiului cosmic. De asemenea, un dialog în ce privește produsele lemnoase sau alte materii prime, care de altfel sunt sugerate în amendamentele raportoarei. Cu China, iarăși câteva sugestii, vom putea promova activități care susțin parteneriatul care a fost lansat la anterioara reuniune la nivel înalt dintre Uniunea Europeană și China și care fac parte din politica noastră în relația cu China de pildă dialogul în domeniul energetic dintre Uniunea Europeană și China, liberalizarea pieței energetice, reglementarea pieței energetice. Am putea susține proiectele de cooperare în ce privește protecția uh, dreptului de autor. Dar bineînțeles că pot fi stimulate și alte negocieri legate de investiții, de pildă, în relația cu China și uh, Ehm, în felul acesta, deci să răspundem comentariilor făcute de raportoarea pentru comisia, din partea Comisiei eh, INTA. Cu India, de pildă, putem continua scenariul după 2014, acordul de liber schimb și ehm, vom putea analiza anumite aspecte eh, de eh, reglementare, dialogul energetic, eh, cadrul de reglementare, tehnologia verde. Am putea susține cooperarea în domeniul științific și să identificăm anumite oportunități de afaceri am putea avea schimburi de programe în domeniul cercetării dintre Uniunea Europeană și India. Deci ar fi câteva exemple legate de uh, tipurile de uh, proiecte de colaborare care s-ar putea baza pe acest instrument. Este un instrument care poate să stimuleze anumite aspecte specifice în ce privește negocierile de parteneriat uh, cu partenerii uh, deci, uh, inclusiv pentru a uh, coopera cu părțile direct interesate în anumite domenii. Și noul instrument poate să uzeze de anumite abordări novatoare ca uh, de pildă dialogul trilateral, proiecte de twinning între Uniunea Europeană și țara parteneră, asemenea abordări vor fi posibile în uh, baza regleme, regulamentului cadru pe care dorim să-l elaborăm pentru acest instrument. Mulțumesc foarte mult, domnule Matthews, și vă îngrijorați, stimați colegi. Este un fel de președinte tip eh, self-made. Dar acum, din partea președinției daneze, o intervenție din partea domnului Corting. Thank you, first Mulțumesc foarte mult. Eh, vă mulțumesc pentru invitație. Mă bucur foarte mult să mă aflu alături de dumneavoastră și să particip la această scurtă discuție. Și la Consiliu, după cum bine știți, analizăm acest uh, pachet uh, complex al instrumentelor externe, dintre care unul este instrumentul pentru parteneriat, unul din 10. Am încercat să ajungem la o poziție comună, de care este nevoie, bineînțeles. Iată de ce eu o să rămân la afirmații generale, fiindcă abia, la, abia în luna aceasta vom uh, finaliza poziția și uh, pe data de 6 pe data de 6 iulie la Consiliu vom avea o poziție finală. În primul rând, uh, vreau să vă mulțumesc foarte mult uh, pentru acest instrument de, această propunere de instrument de parteneriat foarte cuprinzătoare. Aceasta este salutată, mai ales uh, mandatul său, sfera de aplicare generală. Am discutat foarte mult acest instrument uh, pentru a înregistra progres în Uniunea Europeană și uh, în ceea ce privește strategia UE 2020 de creștere durabilă și pentru a-i da acesteia un, o sferă de aplicare globală, precum și posibilitatea de a se atinge obiectivele Uniunii Europene și în cadrul relațiilor externe, iar instrumentul de parte- pentru parteneriat ne permite să facem acest lucru. În această etapă este important uh, să menținem caracterul deschis, general, al acestui instrument și să nu facem prea multe precizări în ceea ce privește sfera sa de aplicare. S-a spus mai devreme în ceea ce privește capacitatea de a avea de a, de a avea un răspuns rapid uh, și de a avea o, o atitudine dinamică în ceea ce privește evoluțiile externe. La ora actuală ne apropiem de o poziție finală. Bineînțeles, uh, sunt deschisă întrebărilor, dar în același timp vă rog să mă înțelegeți când vă spun că nu am ajuns încă la o concluzie, deci uh, suntem încă în dezbateri. O să mă opresc aici și vă mulțumesc încă o dată. Mulțumesc! Carano de la Banca Europeană de Investiment. Domnul Carano de la BEI are cuvântul. Thank you very much for invite. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc și pentru că ne-ați invitat la această dezbatere pentru a discuta perspectivele viitoare ale acțiunii Serviciului de Acțiune Externă în cadrul acestui parteneriat. După cum știți, BEI uh, activează deja în afara Uniunii Europene cu un mandat din partea Consiliului și al Parlamentului, care a fost revizuit anul trecut, ceea ce ne furnizează cadrul politic mai vast pentru activitățile noastre, dar și o garanție pentru operațiunile noastre în ce privește riscul suveran. Deci avem acest uh, cadru care furnizează indicații politice în legătură cu prioritățile pe care ar trebui să le urmărim în afara Uniunii Europene și care reprezintă și o garanție împotriva riscului suveran, ceea ce ne permite să uh, activăm în multe țări din afara Uniunii Europene în care a, în a, alte condiții nu am putea să ne desfășurăm uh, activitatea pentru că nu au un, uh, uh toate un rating AAA care este modelul uh, Uh, nostru. În afara Uniunii Europene acordăm ca 3 milioane de miliarde. După cum știți, însă, majoritatea uh, acțiunilor noastre se concentrează pe teritoriul Uniunii Europene pentru sprijinul statelor membre, pentru creștere și dezvoltare și avem și un parteneriat foarte clar cu Comisia în ce privește sprijinul uh, în cadrul competențelor noastre pentru politica UE 2020. Avem și un parteneriat foarte strâns cu Comisia în ce privește dezvoltarea instrumentelor financiare și menționez acest lucru pentru că este foarte important pentru uh, instrumentul de parteneriat, de asemenea. Noi acordăm credite, în primul rând în termeni neconcesionari, dar în afara Uniunii Europene am constatat că există un potențial de a ne orienta activitatea în combinație cu credite bugetare și e o tendință care s-a confirmat în ultimii ani cu uh, instrumentul uh, blending, care ne permite să acordăm uh, credite împreună cu alte uh, instituții financiare, astfel încât uh, riscul să fie împărțit, dar și să uh, ponderăm uh, um, experiența noastră și resursele financiare. Deci, uh, această punere în comun a resurselor este foarte prețioasă pe viitor și credem că ar trebui să avem și anumite elemente în instrumentul de parteneriat care să ne permită să combinăm resursele noastre. De exemplu, pentru acțiunile în domeniul schimbărilor climatice, am putea și să sprijinim IMM-urile europene, pentru că în acest domeniu avem experiență prețioasă acumulată în Uniunea Europeană, avem un parteneriat parteneriat cu um, uh, instrumente financiare foarte importante pentru a acorda sprijin IMM-urilor uh, europene. Deci, potențialul este foarte important și în acest domeniu 30% din uh, împrumuturile noastre la nivelul um, la tascare internațională, dar și în Europeană, vizează acțiunile climatice pentru adaptări, dar și pentru atenuarea efectelor. Dar avem, uh, pentru țările terțe avem încă nevoie de aceste uh, credite uh, non-concesionale. Acordăm finanțare și pentru țările BRIC, sprijinim politicile europene în acest domeniu, în relațiile cu țările BRIC, când apar dispute comerciale, noi uh, încercăm să dăm dovadă de coerență cu politicile europene, deci să nu finanțăm anumite proiecte din anumite țări și, de asemenea, încercăm să dezvoltăm instrumente financiare noi pentru a sprijini investițiile, pentru că aceasta este competența noastră de bază. În perioada 2013-2020, uh, perspectivele financiare 2013-2020. În acest sens vom avea o propunere a Comisiei pentru mandatul BEI, care va fi uh, votat uh, între Parlament și Consiliu la sfârșitul anului și așteptăm cu nerăbdare dezbaterea pentru a vedea care sunt uh, prioritățile politice pentru care putem să ne aducem contribuția pentru următoarea programare financiară. Credem că acest parteneriat începe și pe teritoriul Uniunii Europene, deci dacă avem Uh, parteneriate între instituțiile europene, între statele membre, între diversi factori implicați, e un bun uh, punct de plecare pentru parteneriatele spre exterior. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc înainte de a uh, deschide dezbaterea. Aș dori să dau cuvântul doamnei Munies, care a cerut cuvântul, după aceea domnului Gală și celorlalți corești care doresc să intervină. Însă, aș dori să vă rog să-mi permiteți o întrebare pe care aș dori să o pun Comisiei Europene, Serviciului de Acțiune Externă și BEI. În propunerea Comisiei se prevede posibilitatea de a stabili o rezervă pentru fondurile nealocate specific. De ce avem această prevedere doar pentru instrumentul de parteneriat și nu e valabil pentru alte instrumente? Am putea să vorbim de discriminare, mă scuzați că sunt așa de tranșant. Cum va funcționa și care va fi uh, procentul care va fi uh, uh, pus în rezervă și care vor fi criteriile de a pune acești bani în rezervă? Nu știu dacă cineva îmi poate răspunde. Poate domnul Matthews. Doriți să spuneți ceva în acest sens? Mulțumesc. Foarte pe scurt, mă mulțumesc pentru că mi-am acordat cuvântul. Îmi cer scuze că nu m-am referit la uh, această întrebare în prima rundă de uh, intervenții. Se pune, în primul rând, problema uh, rezervei, care încă face obiectul dezbaterilor, conceptul de a uh, avea această rezervă ține de uh, flexibilitatea instrumentului în sine. Și dacă ne uităm la aspectele care au fost discutate, în ce privește sugestiile făcute în anexă, se prevede posibilitatea de a reacționa uh, foarte rapid la evenimente de pe scenă internațională și de altfel ideea acestei rezerve e de a avea acoperire pentru aceste circunstanțe împrejurări neprevăzute care pot apărea în, uh, pe, pe scena internațională. Dacă ne uităm la viteza cu care coalițiile se formează sau uh, se destramă în negocierile pentru schimbările climatice, nu numai pentru uh, Uh, această perioada pentru cadrul financiar multianual, ci și chiar într-un an, care ar fi orizontul de programare pentru uh, programul multianual, ne dăm seama că putem avea schimbări, evoluții și că ele ar putea să necesite mai mulți bani decât uh, cei prevăzuți în programul multianual care a fost votat. Iar în ceea ce privește mecanismul în sine, în conformitate cu propunerea pe care noi am făcut-o, se va face prin intermediul procedurii de comitologie și puteți uh, citi textul pe care l-am pregătit. Mulțumesc, doamna Muniz, acum. Mulțumesc, domnule președinte. O să vorbesc uh, spaniolă pentru că e o chestiune delicată. Pe mine mă îngrijorează acest nou instrument, în primul rând pentru că pe drept cuvânt, are o, o sferă de aplicare uh, geografică, respectiv uh, uh, țările uh, terțe. Însă când vorbim de o acoperire geografică uh, vastă, Mie mi se pare că suntem mult prea vagi. E vorba de parteneri strategici și, așa cum au spus experții, avem un instrument care acoperă foarte multe aspecte. Și, bineînțeles, că problema principală pentru noi o reprezintă țările BRIC pentru a consolida cooperarea și cu India, India, China, Brazilia și așa mai departe. Însă, din punctul meu de vedere, e o greșeală, pentru că instrumentul acesta ar trebui să fie global Uh, deci ar trebui să fie incluse toate țările terțe și nu doar țările care uh, deja beneficiază de alte instrumente ale Uniunii Europene. Și ar trebui să includem și țări terțe care, uh, într-adevăr, trag foloase de pe urma altor instrumente, de exemplu, prin instrumentele care folosesc instrumentele tematice. Dacă e să vorbim despre parteneri strategici, cred că ar trebui să vorbim și despre țări care uh, nu mai uh, folosesc uh, instrumentul pentru, uh, de cooperare pentru dezvoltare sau poate țări care beneficiază de pe urma acestui instrument, dar care au interese comune prin, uh, uh, tematic, prin componenta tematică acestui instrument cu Uniunea Europeană. Dar cred că cel mai bine ar fi să vorbim de faptul că acest instrument are o sferă de aplicare globală, să nu vorbim doar despre parteneri strategic, pentru că altfel toată lumea va face simplificări și va vorbi doar de țările BRIC, ceea ce va limita întrucât va, va restrânge acest instrument. În al doilea rând, având în vedere că ne aflăm în plin proces de adoptare a instrumentelor financiare, Cred că ar trebui să fim foarte prudenți în felul în care cooperăm și coordonăm acțiunile noastre, pentru că acest instrument de cooperare pentru dezvoltare, în comunicarea Comisiei, se spune că 90% dintre fondurile pentru acest instrument vor fi folosite pentru programare și pentru proiecte cu respectarea principiilor uh, ati pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. Asistență pentru dezvoltare. Aș dori acum să vorbesc de acest instrument și nu de instrumentul de cooperare pentru dezvoltare. Deci ce vom face cu acești 10% care ne, care ne rămân și care nu sunt folosiți specific pentru uh, instrumentul ODA, poate putem să folosim acest instrument pentru relațiile cu alte țări, pentru că cei 90% e clar cum pot să fi folosiți, dar, eh, pot fi folosiți, dar cei 10% care ne rămân ar putea să fie folosiți în eh, uh, acest caz. Pentru că vor rămâne bani care nu sunt folosiți pentru asistență oficială pentru dezvoltare, și care nu sunt nici legați de instrumentul de dezvoltare pentru cooperare și care ar putea să fie folosiți pentru, uh, prin instrumentul de um, parteneriat cu țările terțe. Și, în al treilea rând, când vorbim despre securitate nucleară, avem și aici un uh, instrument și în acest instrument pentru țările terțe aș dori să știm dacă vorbim și de securitate nucleară. Cred că da. Deci trebuie să delimităm foarte bine uh, situația, să spunem care este sfera de aplicare a fiecărui instrument și dacă avem un instrument pentru securitate nucleară, ar trebui să vedem cum se potrivește el cu componenta Uh, securitate nucleară uh, din acest instrument, pentru că este foarte important să delimităm foarte bine, să clarificăm lucrurile. E adevărat că avem nevoie de o uh, anumită flexibilitate pentru acest instrument, ceea ce înseamnă că pentru toate relațiile Uniunii Europene cu țările terțe, care, de exemplu, au de-a face cu dimensiunea externă sau cu strategia 2020 sau relațiile reciproce între Uniunea Europeană și țările terțe, pentru toate aceste aspecte, care nu sunt acoperite de alte instrumente pot fi uh, acoperite în acest instrument. Și iată, aici avem flexibilitatea de care vorbeam înainte, pentru că, într-adevăr, trebuie să menținem flexibilitatea. Deci, în contextul BRIC, țărilor BRIC, trebuie să ne gândim la uh, limitarea uh, geografică acestui instrument sau lipsa de limitare și faptul că nu ar trebui să ne gândim cu acest instrument doar la BRIC, la țările BRIC, ci și la aspectul uh, global. Pentru că în această comunicare se spune că salutăm acest instrument, mai ales în uh, relațiile cu partenerii strategic. Nu mi se pare corect, pentru că mi se pare că cumva uh, simplificăm prea mult lucrurile. Nu am dorit să folosim acest uh, instrument doar în uh, relația țărilor Uniunii Europene cu țările uh, BRIC. Ar trebui să-l folosim în relația cu toate țările partenere. Bineînțeles că sunt țări care trebuie să aibă o cooperare mai strânsă, dar ar trebui să aibă un instrument diferit. Dar cu acest instrument uh, am dorit să vorbim despre toate țările partenere și domnule Mauro, în legătură cu raportul dumneavoastră, abordarea este foarte bună uh, se fac foarte multe referiri la G70 și G20 și nu suficiente referințe la uh, relațiile transnaționale, dar aș dori să știu care este și abordarea Comisiei. Președintele, mulțumesc. Suntem de acord cu faptul că acoperim și țările BRIC. Domnul Galer. Si, președinte. Eh, Mulțumesc, domnule președinte, domnul Galer. Și eu am o atitudine, în principiu, pozitivă vis-a-vis -vis de înființarea acestui nou instrument. Cred că um, completează o lipsă de până acum, oferindu-ne o modalitate de operare. Și antevorbitoarea de altfel a menționat bătăliile pe care uh, le-am dus înainte, pentru că uh, nu puteam opera cu anumite instrumente utile în relația cu unele țări în dezvoltare, fie că era vorba de ICI, fie că era vorba de ICI Plus sau cum se mai numeau dar era important să mai introducem în practică un asemenea instrument flexibil care să nu aibă în vedere în primul rând o asistență financiară pentru partenerii terți, ci care să servească în primul rând intereselor noastre. De aceea putem decide noi acum cu cine putem uh, colabora în speranța unor uh, finalizări încununate de succes a proiectelor. Iar în ce privește articolul 2, aliniatul 2, se spune în engleză shall primarily support cooperation measures with developed and developing countries. Deci, în primul rând, va stimula cooperarea cu state atât state dezvoltate cât și state în curs de dezvoltare, iar cuvântul primarily insistă um, asupra acestei priorități. Și mi-aș dori ca această flexibilitate să opereze nu doar în selectarea statelor partenere, ci și în implementarea unor proiecte. În articolul 5 susțin amendamentul care în locul unor probleme multianuale eh, spune că documentul se ar trebui să se refere la documentele de uh, programare strategică. Deci, uh, atunci aliniatele 6 și 7 nu ar mai fi necesare, în care este vorba despre uh, modificări mai puțin importante. Eu cred că prin formularea pe care am citat-o, dacă este deci Uh, folosit conceptul multi-annual indicative, um, asta um, într-un fel uh, frânează flexibilitatea noastră, ori eu cred că noi tocmai flexibilitate ne dorim. Deci, eu cred că trebuie să ne gândim la obiectivele Comisiei Europene, respectiv ale Uniunii Europene, pentru a crea posibilitatea unei reacții rapide acolo unde apare această necesitate. Dumneavoastră, colegă Muniz, ați menționat statele BRICS. Eu nici nu uh, m-am gândit neapărat la statele BRICS, m-am gândit la multe alte state în care putem dezvolta proiecte. Sigur că și statele BRIC ar putea să joace un rol, dar uh, nu Uh, neapărat ar trebui să se afle în centrul atenției noastre când vorbim despre acest instrument. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Mihail! Domnul Tanoc, doriți să interveniți? Mulțumesc, domnule președinte! Mi-e teamă că până la urmă devine un fel de supă a instrumentelor financiare cu care operăm și uh, eu uh, aș vrea totuși să înțelegem mai bine despre ce este vorba, pentru că uh, în accepțiunea mea acest nou instrument de parteneriat ar trebui să constituie o intenție uh, de a susține o operare mai flexibilă pe plan global în servirea intereselor noastre. Este vorba, sigur, și de state BRIC și G8, dar uh, există și între Marea Britanie uh, și statele BRIC uh, o serie de acorduri bilaterale. În Marea Britanie inclusiv agresiv în relația cu China și India, în spiritul politicii pe care dorește să o stimuleze, pune la dispoziție anumite fonduri. Dar eu mi-aș dori să existe o valoare adăugată pentru acest nou instrument. Și am anumite ă, îngrijorări în legătură cu modul în care va fi monitorizată operarea cu acest instrument pentru a vedea dacă într-adevăr aduce o valoare adăugată, inclusiv în ce privește prioritatea anumitor proiecte în folosul statelor membre, în relația cu statele BRIC și alți parteneri majori. Um, ne dorim o valoare adăugată, inclusiv în ce privește proiecte legate de uh, schimbările climatice care au fost menționate aici. Dar uh, de ce nu putem acționa în acest sens uh, sub egida Națiunilor Unite? în uh, ce privește combaterea schimbărilor climatice. Și am și alte uh, preocupări în legătură cu climatul de austeritate care există în clipa de față, cu criza existențială a zonei euro în clipa de față. Uh, care va fi până la urmă bugetul de care vom dispune, că este vorba despre un miliard de euro în cadrul perspectivei multianuale pe șapte ani? Și există uh, de, de asemenea dorință de cooperare cu aproximativ 200 de milioane de euro în ce privește instrumentul ICI. Deci, uh, noi va trebui să operăm uh, pe diverse piețe și eu mă gândesc că va exista și o poziție din partea socialiștilor în ce privește cooperarea în domeniul energetic. Iar în ce privește acest instrument DCI, instrumentul pentru dezvoltare, Mă gândesc că există, de pildă, un interese de a combate în zona Somaliei pirateria de coastă și noi dacă vom construi închisori pentru pirați, trebuie să ne gândim și că um, s-ar putea să apară probleme de ordin umanitar în ce privește condițiile de detenție și nu știu dacă vom putea opera ca atare cu asemenea instrumente. De pildă în uh, domeniul uh, creării unui climat de uh, securitate în proiectele noastre internaționale, inclusiv în ce privește Oceanul Indian, în politica noastră maritimă deci, mă întreb care sunt exact necesitățile legate de asemenea instrumente. Sigur, aparent este un instrument care poate fi interesant uh, pe planul Uniunii Europene, dar în continuare rezervele noastre nu sunt în totalitate înlăturate. Mulțumesc. Există și alți uh, colegi care doresc să intervină, dar aș da cuvântul acum oaspeților noștri pentru a răspunde la întrebările care au fost formulate. Mă întreb pe doamna Andrichene dacă dorește să facă și alte comentarii. Mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsuri. Am primit răspunsuri la toate întrebările, cu excepția uneia. Este vorba despre cota de 20% a modificărilor nesubstanțiale la programele anuale. Ați putea să-mi spuneți câteva cuvinte și despre acest lucru, vă rog. Concluzionez aici ce am spus mai devreme, și anume, cred că este foarte important ca ambii colegiuitori, Parlamentul și Consiliul, să fie implicați în egală măsură în ceea ce privește procesul decizionar strategic. În raportul meu am propus uh, ca domeniile de cooperare indicative și uh, alocările financiare indicative, precum și modificările lor, să se facă prin acte delegate, prin procedura actelor delegate. Iar uh, pentru perioada 2013-2020, aspectele legate de aceste reguli sunt stipulate la anexă. Nu cer neapărat uh, un răspuns aici, dar Aș dori ca Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă să țină cont de aceste lucruri. Mulțumesc. Dau acum cuvântul invitaților noștri. Aș uh, dori să-i răspund doamnei Munis, dacă îmi permiteți. Cred că s-a strecurat o neînțelegere aici. Acest instrument trebuie să aibă o sferă de aplicare globală. Deci nu se referă doar la statele BRICS ci la toate țările care reprezintă un interes la un moment dat, un moment sau altul, în ceea ce privește un proiect de parteneriat. Deci, intră în sfera de aplicare întreaga lume. Cel puțin există această posibilitate, dar trebuie să ne dăm seama că finanțarea pe care am solicitat-o, fondurile, sunt limitate. 153 de milioane de euro pe an, pe o perioadă de șapte ani, nu e mult, dacă ne gândim că, că este acoperită întreaga lume. Trebuie să oferim și niște orientări generale, în egală măsură. Iar aici aș dori să răspund întrebării adresate privind rentabilitatea. Acest instrument va fi folosit pe post de pârghie. Nu avem nevoie de foarte mulți bani, dar avem nevoie ca a banii pe care avem să fie folosiți în mod flexibil, în com- împreună, uh, așa cum s-a spus de către reprezentantul de, uh, de la BEI și cu alte instrumente, ceea ce ne va permite să să aplicăm un efect de pârghie mai puternic. Dacă ne uităm la instrumentele ICI și ICI+, acestea acoperau doar 17 țări. Iată că acum avem un instrument care uh, include toate țările lumii și aici dorim să existe complementaritate cu alte instrumente financiare, mai ales în ceea ce privește instrumentul nuclear la care ați făcut uh, referire, dar și alte instrumente, cum ar fi DCI, instrumentul pentru cooperare pentru dezvoltare. Aș dori să dau cuvântul, cuvântul colegului meu Matthew Ellis pentru a vă răspunde la alte întrebări mai precise adresate de membrii Parlamentului European. Vă rog frumos, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc că mi-ați dat din nou cuvântul. Nu s-a, răspund, nu s-a răspuns întrebării cu privire la flexibilitatea prevăzută la articolul 5 al propunerii. Bineînțeles că suntem oameni rezonabili și putem discuta despre pragul acestor modificări nesubstanțiale, dar, a, dar această prevedere ex- există pentru eficientizarea promovării. Nu se dorește ca pe furiș să se introducă priorități care nu au făcut obiectul unui acord prealabil. Într-un program mult, uh, plurianual care poate dura trei sau mai mulți ani, dorim ca în cadrul uh, financiar multianual să putem transfera fonduri de la o prioritate, prioritate la alta în funcție de programul, programarea pe care am stabilit-o, asta prin intermediul adaptărilor anuale în uh, cadrul programării anuale. Deci iată care este scopul. Este vorba de transferul de fonduri între priorități asupra cărora am căzut la un acord. Acest lucru se întâmplă în cazul unor proiecte care nu funcționează cum trebuie și atunci finanțarea trebuie să fie retrasă sau apar alte priorități în, într-un uh, pachet financiar care a fost a, aprobat deja. Deci, iată, aceasta este um, chestiunea care se pune în legătură cu acest fond de rezervă. Aveți cuvântul, vă rog. Da, domnule președinte, câteva precizări uh, față de ce a spus doamna Munis cu privire la țările BRIC, parteneriatul strategic și așa mai departe. Uh, Așa cum a spus și colegul meu, uh, știm foarte bine că există o sferă de aplicare globală. Dar, în același timp, uh, suntem limitați de fondurile pe care le avem la dispoziție și atunci trebuie să stabilim niște priorități. Le-am uh, uh, exemplificat uh, cu titlu indicativ Parlamentul și Consiliul. Dar această sferă de aplicare globală nu înseamnă doar parteneri strategici vom uh, finanța și alte activități care se adaugă instrumentelor, celorlalte instrumente. Ceea ce este important, fiindcă dacă vorbim despre DCI sau, uh, sau parteneriate bilaterale, atunci înseamnă că sfera de aplicare se referă doar la dialogul, la relațiile bilaterale. Există o anumită flexibilitate în ceea ce privește programele regionale la instrumentul DCI, ceea ce permite acestui instrument să financeze cooperarea pentru dezvoltare în America Latină, de pildă. Iar instrumentul pentru parteneriat va beneficia de o altă finanțare și va reuși să ofere bani acestor țări din anumite regiuni pentru a susține acolo instrumentele Uniunii Europene. Apoi, instrumentul de siguranță nucleară. Tot așa. Acest instrument are o țintă, o sferă de aplicare uh, restrânsă care este prevăzută și în Euratom, care diferă totuși uh, de instrumentul respectiv. Avem nevoie de aceste fonduri, fiindcă există posibilitatea ca Uniunea Europeană să promoveze, să dea o mână de ajutor țărilor uh, partenere în ceea ce privește uh, siguranța producției de energie din surse nucleare, fiindcă acesta este interesul nostru, bineînțeles, în momentul în care uh, are loc un accident nuclear în Japonia, consecințele sunt resimțite pe o suprafață foarte mare și asupra activităților tuturor. Domnul uh, Teanăc uh, discuta despre cornul Africii. Avem instrumente care se referă la această regiune, care se referă la aceste activități și acestea rămân în propunerea comisiei făcută autorității bugetare. Lucrurile sunt clare. Ceea ce înseamnă că nu există o suprapunere a acțiunilor. Acțiunile sunt complementare. Iată de ce instrumentul pentru parteneriat oferă aici o plus valoare în ceea ce privește sfera de aplicare globală. Și acum revenim la aspectul inițial. Este un instrument politic, nu în ceea ce privește asistență pentru dezvoltare, ci în ceea ce privește promovarea politicilor UE. Am vorbit despre Cred că domnul raportor, cred că domnul raportor despre strategia UE 2020, care reprezintă un uh, subiect foarte important pentru Uniunea Europeană. Vă mulțumesc. Mulțumesc. La reprezentantul B are cuvântul. Uh, uh, final considerations. Câteva observații finale. Din punctul nostru de vedere, credeam că este foarte important ca prin acest instrument să ponderăm și celelalte instrumente pe care le avem în Uniunea Europeană Așa cum am spus, uh, instrumentul de cooperare pentru dezvoltare, la BEI, de exemplu, se poate avea o ponderare politică și financiară dacă încercăm să combinăm aceste sume relativ modeste, clar, chiar dacă uh, pe șapte ani uh, suma a crescut, totuși ea rămâne destul de modestă pentru țările externe. Deci sperăm să obținem o uh, rentabilitate financiară și să uh, dobândim experiență importantă pentru programarea viitoare. Așa cum am spus, încercăm să combinăm uh, împrumuturi cu granturi, dar nu numai granturi din European, am putea să avem și parteneriate cu aceste țări, tocmai pentru ca ele să poată să obțină și fonduri pentru bunuri publice globale. E o opțiune pe care ar trebui să o slărăm și mai mult pe viitor. Aș dori să mai fac o observație. După cum știți, nu folosim banii contribuabililor pentru uh, creditele noastre, uh, folosim bani pe care îi împrumutăm uh, pe piețele private, 76 de milioane, miliarde anul trecut, cam jumătate din banii aceștia provin de la investitori neeuropeni și 90% din această sumă uh, sunt destinate uh, Uh, statelor membre. Va trebui poate să sporim uh, aceste activități în contextul crizei economice. De deci ce e important să avem acest parteneriat cu actori uh, strategici neeuropeni care contribuie și ei la finanțarea noastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, reprezentantul președinției daneze. Vă mulțumesc! Aș dori să fac doar câteva observații acum am ascultat la intervenții și uh, ele reflectă ce s-a spus și la Consiliu și la grupurile de lucru atunci când uh, discutăm aceste chestiuni. Deci, uh, constatăm că avem preocupări în comun și sunt sigur că procesul care va sosi după acest trialog va face că vom avea posibilitatea să avem un dialog real Aș dori să fac doar o observație. Acest uh, instrument de parteneriat a fost uh, discutat uh, și a fost prezentat pe îndelete de colegul din stânga, dar noi am dorit să nu avem o suprapunere a eforturilor. E adevărat că avem aceste instrumente, în anumite zone acționează 6-7 astfel de instrumente. E foarte important ca banii să nu fie irosiți, să nu uh, facem uh, aceleași lucruri cu trei, uh, patru instrumente diferite. A fost foarte important pentru a ne asigura că există o complementaritate reală între acest instrument de parteneriat și celelalte instrumente pe care le avem la dispoziție. Doream să subliniez acest lucru, să spun clar că noi am pus mare accent în uh, dezbaterile de la Consiliu din grupurile de lucru pe acest uh, aspect. Cu alte în altă ordine de idei, așteptăm amendamentele dumneavoastră și, așa cum am spus de la început, uh, în curând la Consiliu vom trece la următoarea fază și sperăm să facem progrese. Mulțumesc! Mulțumesc, președintele Broc a sosit. Aș dori să-i mulțumesc pentru această experiență foarte intensă de președinție de o oră. Următorul punct reprezintă Algeria un punct uh, care se va face cu ușile închise, reprezentanții presei, uh, ai uh, ambasadelor și alte persoane sunt invitate să părăsească sala înainte să începem noi dezbaterea. Are